Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Doamnelor și domnilor, reluăm lucrările ședinței noastre. Procesul verbal de ieri, textele adoptate sunt disponibile. Există comentarii, obiecții, constat că nu în acest caz, le considerăm adoptate. Ați în voie să trecem atunci la ordinea de zi. Este vorba despre dezbatere privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Aproximativ o oră rezervăm acestor discuții. În primul rând, situația drepturilor omului din Iran, în special execuțiile în masă și decesul recent al bloggerului Satar Beheshti. Îi dau cuvântul întâi uh, autor, autorilor, domnul Romeva Rueda. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Iran uh, s-a deteriorat în ce privește drepturile omului. Există uh, violență, torturi, situații dificile medicale, decese în arest. În 30 octombrie, Poliția Specială pentru Infracțiuni Informatice a arestat un blogger, au confiscat uh, o serie de obiecte personale, inclusiv computerul um, S-a încercat uh, să se obțină informații despre uh, locul unde se află Behești, familia lui a încercat să afle, la, la un moment dat poliția a anunțat familia că bloggerul a murit în arest, fără să furnizeze niciun fel de informații legate de cauza decesului său. De aceea rezoluția cere să uh, se organizeze o investigație imediată în legătură cu situația acestui blogger în perioada aflată în detenție și să fie depistați oficialii eventual responsabili de decesul său. Trebuie să fie clarificate cauzele decesului său. Este necesar de asemenea să amintim că execuția pe 22 octombrie a unor uh, iranieni uh, arestați din motive politice care nu au beneficiat de uh, un proces și au fost torturați în timpul detenției constituie un caz umanitar și este un motiv pentru care noi solicităm autorităților iraniene să nu se mai practice tortura în închisori, iar cei reținuți să aibă acces la asistență medicală când este necesar și să aibă acces la uh, un proces echitabil. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Iar acum domnul Pașca pentru un minut. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Noi cu toții știm foarte bine că regimul din Iran nu respectă obligațiile asumate prin semnarea uh, legislațiilor de drept internațional. Drepturile fundamentale ale cetățenilor de aici sunt încălcate constant. Serviciile de informații acționează abuziv, criticii acestor uh, regimuri sunt persecutați și torturați, uh, iar uh, membrii serviciilor uh, de informații nu sunt sancționați în niciun fel și abuzează de puterea lor. O dovadă în acest sens este moartea prin tortură a lui Satar Beheshti, de asemenea și cazul lui Saed Sedighi. Regimul a promis să fie uh, desfășurate anchete și că totul va fi investigat, însă până acum fapt este că și alte persoane uh, care sunt împotriva regimului sunt uh, urmărite, persecutate și uh, deținute. Trebuie să aplicăm sancțiuni și să apelăm la căile diplomatice astfel încât astfel de cazuri să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna de Kaiser, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să înțelegem uh, foarte multe din această situație și putem să spunem că avem de-a face cu o țară, Iranul, o țară cu care trebuie să negociem. Putem înțelege multe uh, lucruri și, din, și în ceea ce privește contextul uh, din uh, Orientul Mijlociu, dar nu putem înțelege aspectele care sunt legate, cu, uh, legate de cruzime și de tortură. Este o țară în care s-au cre- uh, au crescut foarte mult, a crescut foarte mult numărul uh, pedepselor cu moartea, vedem moartea suspectă a unui autor de blog, vedem de asemenea că uh, laureații premiului Zaharov uh, din acest an uh, um, și situația situația lor nu s-a rezolvat fac un apel în numele drepturilor omului. Nu putem uh, să înțelegem situația Iranului dacă nu se deschide negocierea pe acest uh, capitol și trebuie să ne asigurăm că putem sărbători premiul uh, Zaharov din acest an împreună cu cei doi laureați Nasrin Sotudeh, care a intrat într-o grevă a foamei, și uh, Jafar Panahi, care riscă să fie și el uh, închis. Sunt cei doi laureați pe care i-am uh, premiat pentru că sunt un simbol al libertății și al drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Stevenson. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, regimul fascist din uh, Iran a folosit inclusiv conflictele din Gaza uh, pentru a accelera acum execuții uh, care sunt practicate în această țară. Peste 80 de persoane au fost executate în ultimele 10 zile, care se adaugă la 100 um, 120.000 de oameni care în uh, ultimii ani uh, au fost executați uh, și am un dosar întreg aici. Este vorba de 20 de mii de oameni care au fost executați de către regimul fascist al Iranului în ultimii ani. Iar acest Parlament a trimis luna trecută o delegație de prietenie pentru a vizita pe acești criminali uh, noi uh, uh, acordăm premiul Saharov uh, lui Nazrin Satudeh, care se află în cea de-a șasea zi a grevei foamei, noi nu trebuie să trimitem o delegație de prietenie către acel regim fascist. Mulțumesc foarte mult pentru două minute. Acum, doamna Asai. Arvoisa puhemies, hyvä komissar. Domnule președinte, domnule comisar actualul guvern din Iran încalcă drepturile fundamentale ale omului și nu respectă drepturile fundamentale ale cetățenilor din această țară. Însă acum nu discutăm numai despre situația și evoluțiile din această țară, și, ci și despre situația bloggerului Satar Beheshti, care a murit în închisoare. El a fost încarcerat uh, ca urmare a politicii, uh, a părerii sale politice și uh, din cauza faptului că și-a exprimat liber părerea pe Facebook. Um, S-a observat că guvernul a fost responsabil pentru moartea acestuia. Uh, Moartea domnului Behești a atras atenția asupra situației foarte proaste din Iran. Cu toate acestea, lumea nu vede imaginea pe ansamblu. Guvernul din Iran lucrează în fundal astfel încât situația din Orientul uh, îndepărtat să fie tot mai uh, dificilă, tot mai proastă. Comunitatea internațională uh, privește din exterior modul în care guvernul își dezvoltă în continuare acest program. Guvernul poate face amenințări publice referitoare la distrugerea unui alt stat, precum Israelul. Ei susțin Hezbollahul și, uh, pe durata ultimei crize, a uh, transferat arme către, uh, către Hezbollah. Opoziția din Iran se confruntă cu probleme. Este foarte important de asemenea, așa cum spune uh, doamna Ashton, să ne exprimăm poziția și punctul de vedere mult mai clar și să aplicăm sancțiuni economice cât mai rapid, astfel încât guvernul să fie făcut responsabil pentru acțiunile împotriva propriilor cetățeni. Mulțumesc și acum un minut, domnul Murphy. Mulțumesc. Uh, moartea tragică a lui uh, Satar Beheshti în urma torturii brutale și a unui tratament infam administrat în uh, um, închisoare trebuie să um, fie înțeles, din păcate, ca un caz care nu este deloc izolat. 15 persoane care își exercitau uh, drepturile civile uh, au murit în detenție în urma uh, vătămării și a neglijării începând cu 2009. De asemenea, au existat execuții în absența unor acuzații reale. Această represiune și această brutalitate nu trebuie să fie utilizată ca un pretext pentru acțiuni militare în uh, Iran. Este adevărat. Vom uh, Uh, refuza acțiunile militare împotriva Iranului și sancțiunile împotriva poporului iranian, dar uh, acest stat trebuie să elibereze prizonierii și să uh, renunțe la pedapsa cu moartea și la acest regim nedrept. Două minute acum, doamna Oiuland. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, pe 22 octombrie Satar Bești a scris pe blogul său și că execuțiile uh, care au loc nu exprimă sensul dreptății, ci uh, oprimarea oamenilor, însă nimeni nu va îndrăzni să se plângă. După aceea, la scurt timp a fost arestat și torturat, a murit în arestul poliției, probabil pe 3 uh, noiembrie. Nu se cunosc exact circumstanțele morții sale, nu au fost stabilite, dar există rapoarte care indică uh, Uh, faptul că a murit în urma torturilor. Asta demonstrează o natură uh, barbară, uh, ilegală a regimului iranian. Lucrurile trebuie să se schimbe. Noi trebuie să determinăm autoritățile iraniene să se reangajeze într-un dialog privind drepturile omului. Adresez condoleanțe familiei lui Satar Behești și familiilor tuturor celor care au avut de suferit în urma acestui regim crud. Pentru că noi am discutat cruzimea acestui regim atât de multe ori, din păcate, deocamdată fără rezultatele dorite. Mulțumesc foarte mult, iar acum începem cu vorbitorii din partea grupurilor politice. Mai întâi, domnul Postel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La inițiativa uh, Societății Internaționale pentru Drepturile Omului, Am preluat uh, parteneriatul politic pentru unul dintre cei mai uh, cunoscuți uh, jurnaliști din Iran. Acesta se găsește de 5 ani în detenție. Din același motiv pentru care a murit și bloggerul de care ne preocupăm astăzi domnul Satar Beheshti și, motiv pentru că, și din motivele pentru care sunt persecutați mulți alți critici ai regimului. Ei nu au făcut altceva decât să-și apere dreptul la libertate de expresie, un drept uh, fundamental firesc, iar Iranul nu intenționează să uh, îi trateze altfel pe acești oameni și nici Iranul nu poate fi tratat de noi ca un stat uh, îndreptățit să aibă relații cu noi dacă nu-și va schimba acest comportament. Iranul reprezintă unul din, una dintre cele mai vechi și tradiționale culturi din lume, însă ar trebui să se comporte corespunzător și să nu mai încalce drepturile fundamentale ale oamenilor. Nu ar trebui să-i oprimeze pe cei care nu fac altceva decât să-și exprime liber opiniile. Mulțumesc. Un minut, domnul Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte

Mulțumesc, domnule uh, președinte, dragi colegi, nu este prima dată când uh, criticăm Iranul pentru execuțiile sale, însă dacă nu vom uh, lua niște măsuri serioase, regimul va continua pe aceeași cale. Anumite lucruri nu trebuie niciodată uitate. În 1988, când Musabi era prim-ministru, 38.000 de prizonieri politici au fost uh, executați uh, în mai puțin de trei luni. Majoritatea erau din PMU. Este una din crimele cele mai grave înregistrate în istoria modernă și nu a fost sancționată de către niciun tribunal internațional. De asemenea, trebuie să ne reamintim situația dificilă a populației kurde cel puțin 23 de prizonieri politici curzi se află în închisoare, dintre care Ali Fashari, Huzan Grezai, Belkos Algani uh, și Moradi. Este momentul să acționăm. Trebuie să oprim orice relații cu Iranul și să impunem uh, sancțiuni reale pentru ca regimul să-și dea seama că aceste violări, aceste încălcări ale drepturilor omului uh, sunt uh, foarte grave. Mulțumesc și acum doamna Vergia. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Vom adopta, cred că, a șaptea rezoluție de urgență în, în acest mandat în legătură cu situația din Iran. Într-adevăr, situația drepturilor omului în Iran este dramatică și Iranul are privilegiul trist să se afle pe eh, locul întâi în ce privește execuțiile în eh, comparație cu numărul locuitorilor eh, au fost 20 uh, de execuții doar în zilele uh, acestei luni noiembrie. Deci ă, este de fapt un comitet al morții care acționează acolo. Deci ă, noi am decernat premiul Saharov ă, lui Nasrin Satudeh, care în clipa de față în greva foamei. De asemenea, Jafar Panahi a fost torturat dramatic în închisoare. Numărul execuțiilor, din păcate, este în creștere în această țară. S-a multiplicat cu patru în ultimul an. Deci noi trebuie să uh, încercăm să ne canalizăm uh, energia pentru a combate aceste fenomene. Mulțumesc foarte mult pentru un minut, domnul Palețchis. Deci. Mulțumesc, domnule președinte. Situația drepturilor omului din Iran s-a deteriorat foarte rapid în ultimii ani și în ultimele luni. Lipsa de transparență cu privire la uh, încarcerările uh, reținute și în ceea ce privește uh, moartea bloggerului Satar Beheshti, ne-a demonstrat odată în plus că Iranul încalcă în mod flagrant Națiunile Unite și Convenția Internațională uh, privind uh, drepturile politice și civile. Cetățenii iranienii nu beneficiază de procese corecte și acolo continuă în continuare maltratarea uh, um, celor doi laureați Zaharov, Nasrin Sotudeh și Jafar Panahi. Aceste lucruri uh, duc la motive de îngrijorare. Uh, încurajăm uh, și solicităm autorităților iraniene să respecte drepturile fundamentale și să modifice sistemele de detenție, respectiv să aplice un moratoriu asupra execuțiilor în așteptarea abolirii pedepsei cu moartea. Mulțumesc foarte mult și acum un minut, domnul Terac. Domnule președinte, suntem uh, deosebit de îngrijorați de situația drepturilor omului și de situația politică din Iran, care se degradează de mulți ani. Această rezoluție arată clar că regimul iranian este vinovat de cele mai mari abuzuri și încălcări ale drepturilor omului, uh, trimițând sute de oameni la moarte fără să-i judece în mod corect, uh, nedreptățește minoritățile, dintre care minoritatea curdă. Uh, și Moartea în detenția lui Satar Beheshti este o crimă care trebuie pedepsită. Parlamentul cere ca Uniunea Europeană să susțină poporul iranian în lupta sa de a uh, combate represiunea suntem doar la începutul unui proces și sperăm că prin presiunea diplomatică vom reuși să convingem uh, guvernul iranian uh, uh, să își îmbunătățească um, atitudinea și viața cetățenilor iranieni să devină mult mai bună. Mulțumesc foarte mult. Acum începem procedura Catch the Eye. Am foarte mulți vorbitori pe listă și vă rog să uh, fiți conciși ca să pot să vă dau cuvântul tuturor. Doamna, doamna Belor. Mulțumesc, domnule președinte. Există acest număr mare de execuții în Iran. Mi se pare că soarta lui Satar Beheshti este clară pentru noi toți. Dați-mi voie să citesc și eu din locul său. Ieri m-au amenințat să-i spun mamei mele că în curând va trebui să poarte doliu. Dacă eh, nu îți închizi gura cea mare, atunci vom face ceea ce ne dorim, iar eh, eh, s-ar putea să mori strangulat. E bine, din păcate, Uh, eu nu uh, pot să tac în fața acestor mizerii. Sunt un cetățean iranian care o să mă apăr. Uh, astăzi trebuie să ne gândim la acești prizonieri politici, să ne exprimăm solidaritatea cu familia celui decedat, dar cred că trebuie să facem mai mult, trebuie să acționăm. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sonic pentru un minut rezoluția noastră este skierowana również do obywateli. Mulțumesc. Rezoluția noastră dorește, se adresează și cetățenilor Iranului. Este un uh, semnal clar din inima Uniunii Europene. Este vocea uh, lumii libere care este îngrijorată de ceea ce se întâmplă în Iran. De asemenea, dă speranță uh, pentru libertate și pentru drepturile omului, care vor fi la un moment dat respectate în Iran. Aș vrea să spun uh, colegilor noștri din Franța că pentru mulți ani în această sală sau în alte săli ale Parlamentului European au fost adoptate rezoluții cu referire la libertate, și drepturi civile din Europa Centrală și de Est. Și până la urmă am reușit. Așadar, trebuie să fim consecvenți și încrezători pentru că nu are niciun sens să reacționăm. Acesta este modul nostru de a ajuta pe cei care suferă și este un mod necesar. Mulțumesc, doamna Gurmai. Stimate domnule comisar, dragi colegi, din 2009 Uh, de la protestele care au urmat alegerilor din Iran, situația de acolo s-a uh, degradat. Uh, din ce în ce mai mulți prizonieri politici, din ce în ce mai multe execuții, acte de tortură, restricționarea drepturilor politice. Sunt numai câteva exemple de încălcări ale drepturilor omului. Moartea recentă a lui Satar Beheshti este o reamintire mm, tristă a acestei situații. Este un semn că trebuie să mm, reflectăm la cele mai bune modalități de a angaja un dialog uh, productiv cu autoritățile iraniane. iraniene nu trebuie să uităm că efectul unor sancțiuni uh, cât mai largi poate fi contraproductiv și poate afecta pe cetățenii obișnuiți. De aceea ar trebui să utilizăm uh, noile instrumente, cum ar fi instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Trebuie să găsim un echilibru corect între dialog și sancțiune. Acest lucru este crucial dacă dorim să avem niște rezultate tangibile. Mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Megaschi. Domnule președinte, eu uh, nu pot fi întotdeauna uh, de acord cu doamna Vergia, dar uh, de data aceasta are dreptate când spune că trebuie să simțim uh, o insatisfacție că adoptăm mereu rezoluții, dar efectul este uh, zero. Totuși, e datoria noastră, trebuie să uh, adoptăm aceste rezoluții pentru că sunt importante totuși ca semnal, inclusiv pentru cetățenii din Iran. Din păcate, ă, teama cetățenilor din Iran este foarte mare, există riscuri ă, asupra ă, vieților cotidiene, este un regim care nu respectă drepturile cetățenilor, dar este un regim care înseamnă o amenințare și pentru lumea din afară, pentru celelalte țări. Deci dacă noi luptăm luptăm pentru cetățenii iranieni, în același timp luptăm pentru dreptul nostru de a trăi în pace. Domnul Preda. decesul recent al bloggerului iranian Satar beheshti este emblematic pentru situația dramatică a drepturilor omului din această țară. aici în parlament am denunțat în repetate rânduri încălcări ale drepturilor omului din iran

jafar panahi pentru premiul saharov închei prin a solicita eliberarea lor imediată. mulțumesc. uciderea bloggerului iranian sattar beheshti este cu atât mai ocantă cu cât este vorba de moartea unui om care nu a făcut decât să și exprime panic opiniile pe un blog

nu pentru prima dată și mi-e teamă că nu pentru ultima dată discutăm despre această situație din Iran. Este o țară care este condusă nu numai de dictatori, însă putem vorbi despre sălbatici aici, care nu au niciun fel de respect de legea națională și le lipsește respectul față de proprii cetățeni, pe care îi arestează, pe care îi asasinează Uh, îi asasinează dacă nu sunt de acord cu ei. Este o țară care le solicită oamenilor să fie yes men și yes women. Uh, dacă nu fac acest lucru, sunt în mare pericol. Uh, cazul lui Behești este un caz grăitor. A fost arestat, a fost torturat, asasinat, iar familiei i s-a spus veniți și luați-l. A sosit momentul să fim mai duri cu Iranul, să impunem sancțiuni care să aibă un efect asupra regimului și să-i forțeze cel puțin să respecte legislația internațională și drepturile fundamentale. Vă mulțumesc! Just now for one minute, Mr. Repo. Un minut, domnul Repo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 din uh, tratamentele aplicate în închisoare. Poliția din Iran ajunge să condamne orice exprimare pe internet. Trebuie să transmitem un semnal clar autorităților iraniene. Nu mai pot să aresteze și să tortureze și să asasineze uh, cetățeni nevinovați. Cei care se fac vinovați de aceste acte trebuie să fie condamnați.

Între 22 octombrie și 14 noiembrie, foarte mulți oameni au fost executați de către acest regim. Știm că cam 120.000 de execuții au avut loc uh, în, din 1997. Nici una dintre țările din lume nu are o astfel de rată de executare. Și cu toate acestea, noi avem o delegație de prietenie în Parlament care încearcă să îmbunătățească relațiile cu Iranul. Acest lucru este controversat. Um, toate aceste crime și execuții trebuie să înceteze. Noi trebuie să ne gândim că trebuie să se lucreze pentru mai multă democrație și pentru modificări și schimbări democratice în Iran. O parte din prizonieri sunt uh, sunt judecați și uh, sunt uh, li se aplică pedepsa cu moartea. Azi. Mulțumesc foarte mult. Îl voi ruga acum pe comisarul Ren să uh, facă observațiile care conchid. Thank you, President. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru opinii deosebit de pertinente și pentru o discuție foarte interesantă astăzi. Uniunea Europeană este foarte îngrijorată de reiterarea încălcărilor drepturilor omului din Iran. Represiunea continuă a opoziției uh, și a militanților pentru drepturile omului, a jurnaliștilor, artiștilor, blogărilor, avocaților, femeilor și grupurilor minoritare este o problemă reală. Parlamentul European joacă un rol uh, important în denunțarea acestor situații. Premiul Zaharov din acest an a fost acordat uh, la doi militanți uh, pentru drepturile omului din uh, Iran, Nasrin Sotudeh și Jafar Panahi și acesta este un exemplu clar al angajamentului uh, Parlamentului în um, apărarea drepturilor omului. Moartea tragică a bloggerului Satar Beheshti în detenție este un um, exemplu simbolic al uh, situației precare a militanților pentru drepturile omului din Iran. Uniunea Europeană a răspuns rapid cerând autorităților iraniene să conducă investigații aprofundate asupra circumstanțelor decesului lui Satar. De asemenea, autoritățile iraniene au uh, declarat că investigațiile au fost uh, declanșate și că persoanele responsabile vor fi sancționate. La începutul lui octombrie Uh, au fost puși sub acuzare uh, avocați importanți din această țară. Uniunea Europeană a reacționat rapid printr-o declarație a înaltului reprezentant și prin vizite la fața locului utilizarea Iranului uh, din ce în ce mai uh, uh, frecventă a pedepsei cu moartea este de asemenea îngrijorătoare. Ni s-au confirmat um, o cifră de 348 de execuții în acest an, ceea ce ne arată că Iranul este unul dintre statele care utilizează cel mai frecvent pedepsa capitală. În uh, plus, execuțiile publice au devenit un loc comun în Iran. Uniunea Europeană s-a um, uh, exprimat împotriva pedepselor capitale și uh, condamnă în mod repetat execuțiile din Iran. Vicepreședinta Comisiei, Catherine Ashton, a um, a avut o declarație pe 23 octombrie prin care a condamnat execuția a 10 mm, uh, bărbați iranieni acuzați uh, uh, de trafic de droguri. Uniunea Europeană este de asemenea îngrijorată de poziția minorităților religioase și etnice din Iran. În ciuda um, garanțiilor constituționale privind egalitatea, aceste minorități sunt um, supuse abuzurilor și este important să conștientizăm uh, Iranul uh, asupra acestei probleme și să-i cerem să aplice prevederile privind non-discriminarea. 78 de persoane se află acum pe lista de sancțiuni pentru, drepturile, pentru încălcarea drepturilor omului, o listă stabilită de Uniunea Europeană vis-a-vis de Iran. Această listă este revizuită în mod regulat uh, pentru a lua în considerare evoluția situației. Uniunea Europeană uh, Uh, sprijină de asemenea activitatea raportorului special ONU pentru drepturile omului, Ahmed Shahed, și a solicitat Iranului să faciliteze vizita acestuia uh, pe teritoriul țării. Mulțumesc, uh, domnule comisar, mulțumesc doamnelor și domnilor pentru această dezbatere. Am primit șapte propuneri de rezoluție.